Mes chers collègues, je déclare ouverte. Declar deschisă uh, întâlnirea noastră din această seară. E vorba de întâlnirea Comisiei pentru Afaceri Economice și uh, Monetare și Comisia pentru Buget. Sper că sunteți de acord în legătură cu ordinea de zi, că nu există obiecții. Deci considerăm că a fost adoptată și doresc să vă informez că s-a ajuns la un acord între Parlament și Banca Europeană de Investiții în legătură cu schimbul de informații privind operațiunile Fondului European de Investiții Strategice. Acest acord uh, a făcut obiectul unor ample discuții și în cele din urmă a putut să fie încheiat, a fost supus conferinței președinților spre atenție și aprobare și, ca urmare, a fost semnat de către președintele Tajani. Vă va fi pus la dispoziție acest acord în cazul în care încă nu l-ați obținut. Deci avem doi raportori, domnul Fernandez și domnul Bulman, și vor evalua punerea în aplicare a Fondului European de Investiții Strategice, dispun de 10 minute pentru prezentarea lor și eh, dăm cuvântul raportorilor din umbră, după aceea fiecare va beneficia de câte două minute. Iar înainte de a încheia discuția, vom asculta și reprezentantul Băncii Europene pentru Investiții și din partea Comisiei. Avem o agendă foarte încărcată. Trebuie să ajungem să finalizăm această dezbatere până la orele 19.50, pentru că la această oră este prevăzut votul pe marginea uh, colegilor Berez și Böge privind capacitatea bugetară pentru zona euro. Și înțeleg că la ora 20 Comisia de Afaceri Economice și Monetare ă, va putea să îi elibereze pe colegii de la Comisia pentru Bugete pentru ca după aceea să discutăm ă, alte subiecte. Dau cuvântul domnului Bulman pentru 5 minute. Mulțumesc domnului președinte. Mulțumesc și colegului meu, José Manuel Fernandez, împreună cu care uh, vă prezint astăzi acest raport de inițiativă privind evaluarea uh, Fondului uh, de Investiții Strategice. Da, eu cred că am desfășurat o activitate legislativă de bună calitate pentru ca EFSI să poată să demareze. Am uh, a pus accentul pe diverse aspecte, pe adiționalitate, am vorbit despre structurile intermediare. Întreprinderile mici și mijlocii vor trebui să joace un rol central în contextul acestui nou proiect. Suntem mulțumiți de această legislație. Vreau să spun de la început că nu uh, am fost mulțumiți de, din toate punctele de vedere în ce privește transpunerea în practică, pentru că există obiective cantitative, dar există unele dubii în ce privește calitatea calitatea proiectelor uh, care vor fi finanțate. Ne întrebăm dacă, din punct de vedere al adiționalității, ele într-adevăr au calități. Din păcate, microfonul vorbitorului s-a întrerupt. Acum s-a deschis din nou. Există dubii în ce privește transpunerea durabilă în practică a prevederilor în ce privește utilizarea unui scoreboard pe care Parlamentul l-a propus, pentru că nu se permite ca în uh, raportul anual acest scoreboard trebuie să măsoare doar, doar contextul macroeconomic, dar să nu contribuie și la structurarea ofertelor și a listei de priorități. De asemenea, nu este admisibil ca examinarea proiectelor avansate să dureze atât de mult încât uh, autorii proiectelor să nu știe dacă vor primi finanțarea sau nu. De asemenea, în ce privește platformele de investiții pentru micile proiecte, ele nu trebuie să fie neglijate până când ne uh, pregătim uh, pentru uh, acceptare. Deci este un conflict între obiectivul cantitativ și calitatea proiectelor și este posibil ca să trebuiască să vorbim cu responsabilii care se vor ocupa de acest fond special ca să dispară acest conflict uh, între obiectivele generale și caracterul inovativ al proiectelor avansate. Va trebui să facem o analiză din acest punct de vedere înainte de a se ajunge mai departe la FC2. După aceea, repartizarea geografică a investițiilor trebuie să fie bine gândită, banii să ajungă acolo, unde este nevoie mai mare de investiții suplimentare, pentru că și din acest punct de vedere există o neclaritate. Ne dorim o mai mare transparență de-a lungul întregului proces. Și ă, nu știu dacă structura de guvernanță funcționează deja așa cum a fost aleasă. Din punctul nostru de vedere, există prea mare lipsă de transparență. Există multe semne de întrebare în legătură cu uh, luarea deciziilor. Poate că raportul nostru de evaluare va trebui să aibă și ceva provocator în el, să avem o abordare critică. Colegul José Manuel Fernández acordă o atenție deosebită la transpunerea în practică în regiuni. Pentru el este deosebit de important ca să existe și o infrastructură care să susțină proiectele. Pentru că este nevoie de o capacitate corespunzătoare în aplicarea acestor proiecte, dar probabil că se va referi la aceste aspecte colegul meu. Și de aceea uh, eu doresc doar să mai adaug că am organizat un atelier la care am invitat experți uh, foarte competenți. Săptămâna trecută a avut loc acest atelier, iar contribuțiile lor vor fi valorificate poate și prin amendamentele la acest raport și prin discuțiile care urmează acum cu dumneavoastră, stimate colegi și stimați colegi. Termenul limită pentru amendamente va fi 28 februarie. Și mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Bulman. Îi dau cuvântul acum lui José Manuel Fernandez, care este raportor din partea Comisiei pentru Bugete. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în portugheză. Și aș dori, la rândul meu, să îi mulțumesc colegului meu, coraportor Bulman, pentru activitatea desfășurată în interesul investițiilor în Uniunea Europeană, în interesul reducerii birocrației, în interesul consolidării uh, coeziunii teritoriale. Planul Juncker, pentru că așa este numit, dar de fapt este vorba despre Fondul European pentru Investiții Strategice, um, își îndeplinește obiectivul. Este vorba de o sumă mare de peste de aproape 200 de miliarde care sunt investite în statele membre și există 3000 de colaboratori care stau la dispoziție pentru implementare și asta înseamnă că efectele acestui plan Juncker, acestui fond EFSI, și acestor finanțe va fi unul palpabil și este vorba, cum spuneam, de o atingere cantitativă a obiectivelor care este garantată, mai ales în ce privește stimularea activității IMM-urilor și uh, s-ar putea chiar să beneficieze de sume mai mari decât uh, cele planificate inițial. Dar pentru ca investițiile să poată continua, pentru că este vorba de un instrument esențial pentru competitivitatea Uniunii Europene, pentru crearea de locuri de muncă, demersul trebuie să continue, pentru că până la urmă întreaga cultură a băncii europene de investiții trebuie să se adapteze la această necesitate și platformele care urmează să fie create trebuie să fie platforme transfrontaliere, astfel încât și birocrația să poată fi redusă. Unde uh, ar mai fi necesară o corecție prin uh, regulamentul actual vom putea să uh, aducem modificări și adaptări importante. Va fi dificil să găsim um, o definiție a acestei adiționalități despre care vorbeam, dar BI um, a încercat să schimbe și uh, spiritul um, activității. Deci, Trebuie însă să putem înțelege de ce anumite proiecte au fost selectate și care este, până la urmă, valoarea adăugată pe care aceste proiecte o vor aduce. Trebuie să existe această informație în spiritul transparenței, să uh, înțelegem de ce trebuie să sprijinim derularea acestor proiecte. Deci trebuie să existe și o justificare în acest sens și mă gândesc la unele proiecte controversate um, în legătură cu care așteptăm niște justificări. În ce privește platforma europeană pentru investiții, pentru proiecte uh, mici sau proiecte mai mari, ele uh, trebuie să permită și adâncirea Uniunii Energetice, iar aceste platforme încă uh, nu sunt funcționale. În plus, este important ca aceste proiecte să țină seama și de cadrul teritorial. Deci, uh, un proiect uh, care va fi finanțat cu mai multe milioane de euro la Berlin nu va avea poate neapărat aceleași rezultate ca un proiect finanțat cu 50 de milioane la Lisabona sau în nordul Portugaliei. Va trebui să avem în vedere și aceste diferențe în ce privește crearea locurilor de muncă și coeziunea teritorială. Există și platforma europeană pentru consultanță în domeniul investițiilor, iar în regiunile care întâmpină dificultăți, această ă, platformă va putea să acorde consultanță pentru derularea acestor programe. De aceea, aceste platforme europene pentru ă, pregătirea cadrului investițional sunt atât de importante. Ele trebuie să acționeze în sensul atingerii obiectivelor pe care uh, fondul um, le finanțează. Deci și aici trebuie să existe candidaturi um, care să fie înaintate din timp. Dar trebuie să avem în vedere și diversitatea uh, sectoarelor în care investim și uh, trebuie să avem în vedere diversitatea teritorială, pentru că nu trebuie să existe la un moment dat o concentrare teritorială. De aceea este necesară și această platformă europeană pentru consultanță în domeniul investițional, ca să nu fie uitată nicio regiune, să nu fie dezavantajată vreuna dintre regiuni. Această platformă europeană pentru consultanță în domeniul investiției va permite și o completare a fondurilor de coeziune prin Fondul European pentru Investiții Strategice, planul Juncker, cum îl numim. Acest fond FC nu ă, va înlocui vreodată politica de coeziune. Acest fond ă, va fi o completare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Ați creionat uh, elementele esențiale și demersurile pentru îmbunătățirea eficacității utilizării acestui fond european în investiții strategice, iar acum vă da cuvântul pentru câte două minute fiecărui raportor din umbră și vă rog, stimați colegi, să respectați acest timp. Îi dau cuvântul întâi uh, domnului Caras. De fapt, domnul Aies îi ține locul.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 Trebuie definite uh, caracterul adițional, precum și toate proiectele care sunt foarte riscante, trebuie sporită transparența, trebuie folosit acel tabel de board, scoreboard, trebuie potențată platforma pentru a combina sursele de finanțare. De asemenea, e nevoie de îmbunătățire pentru a coopera cu acele bănci numite promoționale pe plan național, și apoi problema IMM-urilor și cât de importante sunt ele în economia noastră. În sfârșit, e foarte bine că se extind garanțiile pentru uh, țările terțe, în țările terțe figurând acest program, asta înseamnă mai multă vizibilitate pentru el ce privește ce se va întâmpla în următoarele luni, domnul Caras spune că acest raport este o bună bază de discuție tocmai pentru perioada ulterioară. Mulțumesc, doamna Gardia Zaval are cuvântul. Muchas gracias, presidente. Bueno, después de... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cei doi raportori au luat deja cuvântul. Nu mai sunt multe de spus Domnul Bulman și domnul Fernandes ne-au făcut niște propuneri care se potrivesc foarte bine cu uh, tot ce ne dorim a fi îmbunătățit, tot ce trebuie să ne ajute să demarăm a doua parte a acestui plan strategic de investiții. Este clar că cifrele peste care ne-am plecat în ultimele zile, principalele rezultate, sunt importante, așadar Păi, obiectivele au fost în parte atinse, este clar, dar nu contează numai cantitatea aici, contează și calitatea proiectelor prezentate. Există o serie de subiecte importante, adiționalitatea, Ehm, Parlamentul nostru de asemenea a subliniat importanța acestui caracter adițional al programului, dar trebuie definit, nu prea este clar ce se înțelege prin asta. Dacă ne uităm la toate programele deja existente pentru investiții, pentru economia în, Euro- în Europa, ce se întâmplă acum? Trebuie văzut dacă ce se finanțează prin EFSI chiar aduce o plus valoare față de ce se petrecea în trecut avem o serie de experiențe în acest sens. În ce privește acest caracter adițional? Ar fi bine să avem mai multe informații, mai multe criterii despre cum să analizăm și cum să evaluăm proiectele, cum sunt ele analizate și în amonte și în aval. Deci, mult înainte de implementare, dacă avem mai multe uh, idei despre un proiect, încă de la început vom ști dacă el este bun sau nu. Nu avem suficiente informații uh, Uh, pentru această analiză. S-a vorbit despre acoperirea geografică, foarte important, trebuie uh, echilibru aici, dar trebuie văzut apoi în sine procesul de evaluare, cum el trebuie cel mai bine realizat. Sunt oameni care, bineînțeles, știu cum să pună pe picioare un proiect, uh, știu cum să-l demareze și ei au experiență în uh, atragerea de fonduri. În orice caz, propunerile raportorilor sunt foarte bune și sperăm că asta se va reflecta și în viitor. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Sander Lunes. E pas ici? Nu este în sală? Aveți cuvântul. Colegul Zil este cel care ia cuvântul. Credeam că e notat. A, da, e în numele domnului Luneț. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu uh, sunt raportor, uh, înlocuiesc pe raportorul din umbră de la ECR pe acest dosar. Mulțumesc celor două raportori pentru tot ce au făcut. Ne bucurăm că există un oarește consens în sensul că Ehm, s-a înțeles ce trebuie să conțină acest raport. Marea problemă este cu dezechilibru geografic eh, al investițiilor eh, din EFSI. Vorbim despre EFSI eh, și despre cât de, succes, de mare succes a avut el, dar nu uitați că vechile state membre, cele 15, au luat partea leului din toate aceste fonduri, iar uh, țările care s-au alăturat începând cu 2004 n-au luat decât rămășițe din uh, acești bani. Totuși, în ciuda acestei constatări, este foarte clar că EFSI uh, are vocație de a contribui la progresul Europei. Cât privește adiționalitatea, toată lumea este de acord cu acest concept nu vă mai adăuga nimic, însă permiteți-mi să menționez ceva, o noutate. Uh, și asta provine din rândurile BEI. Se pare că ei lucrează pentru un mai bun echilibru uh, geografic și pentru asta au contactat o serie de localități locale din Europa Centrală și uh, de Est însă faimoasele, faimoasele fonduri private sunt de fapt fonduri publice, din, din ele se cheltuiesc bani pentru infrastructuri, pentru școli. Și toate astea, până la urmă, reprezintă bani din buzunarul contribuabilului. Ar trebui să ne preocupe acest lucru, pentru că în multe state membre anumite lucruri pot să ducă la Uh, o percepție negativă sau efecte negative ale EFSI pe teritoriul acestor state. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Richard Ashworth are cuvântul. Il est là, il est là. Okay. Prends la <clears throat> Herr Vorsitzender. Domnule președinte, am să vorbesc eu în numele colegului Ashworth. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc celor doi coraportori, Fernandez și Bulman, pentru acest raport, uh, despre care cred că formulează întrebările juste. Și nu pot decât să subliniez și eu că Trebuie să evaluăm critic acest fond pentru ca până la urmă el să dea rezultate dacă tot uh, funcționează deja. Totuși, uh, um, concluziile raportului mi se par prea pozitive, pentru că eu consider că există probleme fundamentale cu acest fond pentru investiții, pentru că încercăm să dirijăm piața prin intermediul unor instrumente de stat, ceea ce este o eroare. Și dacă constatăm că există un decalaj investițional în Uniunea Europeană, da, analiza este corectă, dar nu putem veni să susținem piața cu instrumente care țin tot de stat, pentru că nu am uh, crea decât un foc de paie care s-ar stinge fără să se fi creat uh, structuri uh, capabile în final. Practic, uh, este, există pericolul să avem parte de alocări greșite în domenii în care nu știm dacă vor rezista pe piață. Eu cred că Problema până la urmă este supraîndatorarea unor state din Europa. Anumite economii nu mai sunt competitive, iar acest lucru se datorează monedei euro și nu, a, și nu lipsei investițiilor. Domnul Tremosa, dar nu-l văd în sală. Domnul Torvalds are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cele spuse de cei doi uh, raportori, aștept cu nerăbdare um, discuția legătură cu revizuirea fondului EFSI. Mă preocupă faptul că statele din Europa Centrală și de Est nu au primit decât 9% din fonduri. E ceva în regulă. De ce s-a întâmplat? Așa trebuie să înțelegem. De asemenea, este clar că uh, nu au fost suficient de bine impactate sectoarele energiei, sectorul energiei prin acest FC și e nevoie de mai mult timp pentru a vedea cu adevărat cum se va reflecta plus valoarea acestui fond. Încă o dată, prea multe multinaționale apropiate de guverne sunt finanțate direct de EFSI, iar IMM-urile nu pot să se vândă între ghilimele pe piața financiară. Într-adevăR, CEF și fondul de cercetare nu trebuie să fie folosite ca uh, surse de finanțare pentru EFSI. Vă mulțumesc. Uh, și acum o să continui să vorbesc în nume propriu. În primul rând, vreau să-i mulțumesc și lui Udo și lui Jose Emanuel pentru tot ce au făcut. E clar că se pricep. Așa că echipa este foarte experimentată. Ne aflăm pe mâini bune. Raportul ne arată foarte clar cum stăm și încotro ne îndreptăm. În general, concluziile pe care ni le expuneți vă le împărtășesc. O mai mare transparență este importantă pentru ca EFSI să aibă succes. și este foarte clar că anumite așteptări ale noastre au fost uh, chiar depășite în ce privește uh, IMM-urile. Trebuie să sprijinăm mai, mai bine IMM-urile, mai ales pe calea dotărilor tehnologice care de multe ori sunt foarte diferite de la o regiune la alta. În ce privește această platformă de consiliere Advisory Hub, ea nu este suficient de bună astăzi. FC are nevoie de mai bună comunicare pe teren ca să poată să obțină mai multe rezultate. Iar asta înseamnă mai multe lucruri. și mă refer la viteza cu care am acționat uh, până acum. La început, uh, această platformă de consiliere, acest hub, a fost uh, destul de prost primit și apoi ideea a fost că probabil această platformă va rezolva totul, dar nu uh, este cea mai bună abordare. Trebuie, bineînțeles, să ne adresăm fiecare situație în parte, fiecare stat membru care, bineînțeles, are nevoie de consiliere specifică. Asta este tot. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare să cooperăm foarte bine cu Udo și cu José Manuel. Cei doi raportori din umbră de la GUE, Fabio De Masi și doamna Riada, um, deci fiind prezenți, domnul Viegas are cuvântul. Bună seara! Bună seara tuturor! Aș dori să vă expun uh, care este poziția noastră a GUE în ce privește fondul EFSI. Noi nu îmbrățișăm uh, logica acestui uh, FC, care privilegiază investițiile private față de cele publice. Dacă în Europa e nevoie de infrastructuri, dacă regiunile noastre au nevoie de anumite infrastructuri, atunci trebuie promovat un plan de investiții publice finanțați din bani publici finanțate din bani publici. Acum vorbim despre investiții private și nu trebuie să uh, acordăm mai multă importanță decât trebuie acestor investiții private. Uh, unii sunt la limita subzistenței, iar piața nu este perfectă. Nu putem noi să corectăm piața cu acest gen de fonduri. Cât privește faza în care ne găsim, uh, criticile uh, au uh, vizat repartizarea geografică, sectoarele vizate, s-a vorbit de asemenea despre adiționalitate care nu prea pare să fie respectată. Într-adevăr, există investiții care oricum s-ar fi făcut și fără planul Juncker. Așadar, totul ne pare, pare să, să indice faptul că prelungirea în sfârșit a planului MC nu este o idee grozavă. Este prea devreme pentru a face o evaluare. Încă nu am obținut rezultatele uh, pe care am spus că o să le obținem. Cât privește comunicarea, e loc și de mai bine, bineînțeles, dar încă o dată e mult prea timpuriu, mult prea devreme ca să stăm uh, și să hotărâm că um, planul trebuie să fie prelungit. În orice caz, logica acestui plan nu ne uh, satisface. Domnul Bas Eichhout are cuvântul. Nu văd că uh, să fie în sală. Jordi Sol. Thank you, Chair. Oui. Let me... Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a le mulțumi celor doi raportori pentru realizarea acestui raport, în special pentru tonul acestuia care echilibrează, pe de o parte, o evaluare pozitivă a EFSI ca o inițiativă publică pentru stimularea investițiilor, pentru a spori autonomia cetățenilor lor, dar, pe de altă parte, vine și cu critici în ceea ce privește gestiunea de până acum. Obiectivul uh, acestui fond, ca instrument public, ar trebui să fie mobilizarea investițiilor strategice care să genereze beneficii pe termen lung pentru cetățenii europeni locuri de muncă pe termen lung, precum și investiții în infrastructură, educație, gestiunea deșeurilor și toate celelalte sănătate și toate celelalte servicii esențiale pentru o economie stabilă. Așa cum am insistat de la lansarea EFSI, până la urmă important uh, este multi, efectul de multiplicare, dar mai ales și efectele pe termen lung pentru Uniunea Europeană și de aceea poate că este prea curând să spunem dacă EFSI a fost un instrument de succes pentru relansarea progresului economic în Europa. Noi credem că proiectul ar trebui să se concentreze asupra zonelor strategice aliniate la politicile Uniunii și în pentru a genera beneficii pe termen lung. Și de aceea ne dezamăgește faptul că EFSI finanțează și proiecte de combustibili fosili practic, o pătrime din toate proiectele în domeniul energiei erau pentru proiecte care folosesc uh, combustibili fosili. Noi credem că proiectele ar trebui să fie îndreptate către viitor, de aceea noi considerăm că este inacceptabil ca banii publici să fie folosiți pentru a accentua problemele schimbărilor climatice, asta în contradicție cu acordul de la Paris. Mulțumesc, domnule președinte. Marco Valli, vous avez la parole. Marco Valli, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește fondul strategic, am avut uh, o discuție amplă deja în anii precedenți, iar în ceea ce privește grupul meu, noi considerăm că este o mare eroare strategică pentru că economia europeană în acest moment traversează o criză a cererii, iar EFSI ca instrument vine să acționeze pe partea de ofertă. Deci, practic, este un instrument care deja de, din start nu vine să stimuleze economia acolo unde trebuie. Plecând de la această bază și a faptului că avem nevoie de mai multă cerere, și faptul că exista deja o garanție uh, prin intermediul uh, BEI pentru proiectele avizate de aceasta, nu credem că acest uh, fond vine cu efecte pozitive pentru beneficiarii cetățenii europeni. ar fi trebuit să fie un fond cu multe criterii în ceea ce privește inovarea, tranziția, autostrăzi uh, și așa mai departe, care însă, iată, nu vin cu o valoare adăugată. Iată, deci, uh, ceea ce s-a promis nu s-a adeverit, pentru că s-a mers până la urmă într-o altă direcție. De aceea, noi solicităm mai multă transparență, pentru că cele 93 de proiecte care au fost uh, aprobate până acum. Nu, pentru aceste proiecte nu există date defalcate și prin urmare nu se poate face o analiză detaliată. Nu putem decât uh, să ne bazăm pe valorile unilaterale care vin din partea Comisiei și din partea BEI. Mulțumesc. Din partea FDD văd că nu există niciun raportor din umbră și nici din partea ENF și prin urmare are acum cuvântul Marco Zani. Mulțumesc, domnule președinte. Problema cea mai importantă pe care am constatat-o în cazul EFSI se referă la utilizarea acestei pârghii în sensul că bani reali au ajuns în statele europene pentru investiții în infrastructură și proiecte de cercetare-dezvoltare de care este chiar nevoie. Însă raportul care pe care îl vedem și care ar fi trebuit elaborat în baza regulamentului pe care l-am scris, nu ne arată dacă acești bani au mers pe proiecte care, într-adevăr, să dea dovadă de acest caracter de adiționalitate și din <clears throat> analizele de până acum rezultă că în peste 90% din proiectele adoptate până acum, acești bani au curs uh, spre proiecte care nu aveau acest caracter adițional. Și de aceea, grupul meu consideră că acest program trebuie evaluat negativ și așteptăm să vedem uh, și care vor fi rezultatele din perspectiva creșterii PIB prin intermediul acestor proiecte finanțate și dacă va exista un rezultat uh, vizibil. Eu cred însă că nu. Cred că unica manieră pentru a revitaliza investițiile în infrastructură, cercetare, dezvoltare este de a adopta un program major de investiții publice pentru că nu ne putem baza pe interesul privat în uh, investiții în acest domeniu față de care privații nu sunt interesați. Mulțumesc, stimați colegi. Stimați colegi, suntem deja într-o mare întârziere. Îi dau cuvântul acum Comisiei, domnul Angel, pentru două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții considerăm că EFSI este un succes și um, funcționează și din perspectiva ambițiilor pe care le-a avut și a progreselor înregistrate. Pe de altă parte, există o serie de deficiențe identificate pe care dorim să le abordăm împreună cu Parlamentul. Există cinci domenii unde propunem îmbunătățiri substanțiale. În primul rând, adiționalitatea, care reprezintă un concept uh, dificil uh, prin definiție, pentru că este greu de dovedit acest caracter. Am făcut progrese în a asista băncile a se concentra și pe acest uh, aspect, însă trebuie să mergem mai departe și de aceea Comisia propune crearea unui nou criteriu de eligibilitate. Toate proiectele trebuind să îndeplinească acest criteriu atunci când ar apărea un eșec al pieții. Apoi avem nevoie de mai multă transparență. Prea des oamenii pun sub semnul întrebării această etichetă EFSI și motivul marea majoritate a cazurilor este pentru că nu există suficiente informații cu privire la uh, rațiunea acestui fond. De aceea, Comisia a um, decis să publice acest uh, tablou de punctaj și să își uh, publice decizia cu o justificare prin care să spună că acest proiect respectă condițiile din următoarele motive ABC, astfel încât toată lumea să înțeleagă de ce s-a luat această decizie și astfel încât și legiuitorul să poată să abordeze acest caracter de responsabilitate. Apoi, uh, echilibrul geografic. Aici vrem să îmbunătățim funcționarea așa numitului European Advisory Hub și prin extinderea EFSI către anumite sectoare că ar facilita astfel de proiecte EFSI în noile state membre. Apoi trebuie să facem mai multe și pentru IMM-uri. Sigur, um, Trebuie făcute și progrese în ceea ce privește schimbările climatice pentru a întări lupta împotriva acestora. Noi susținem solicitarea Parlamentului de a îmbunătăți cerințele vis-a-vis -vis de impozitare. Cred că este un element important care trebuie oglindit în text uh, și criteriul pe care și se fac progrese. În ceea ce privește bugetul, înțelegem că unii dintre dumneavoastră nu doresc să se ia banii de la CERF, însă banii altfel ar putea fi pierduți și, pe de altă parte, suntem dispuși să lucrăm în mod constructiv cu Parlamentul pentru îmbunătățiri ulterioară. Mulțumesc. Are acum cuvântul Banca Europeană pentru Investiții. Cine dorește să intervină? Domnul director executiv. Două minute. Doamnelor și domnilor, suntem foarte multe persoane prezente în sală și vă rog frumos, încercați să nu discutați uh, între dumneavoastră cu vecinii dumneavoastră. Dau cuvântul directorului general al EPSI. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succint și foarte precis pe temele menționate. În primul rând, Mă bucură această dezbatere de aici, din Parlament, nu doar de astăzi, pentru că acest dialog cu Parlamentul a fost fundamental pentru implementarea EFSI și continuă să fie și în viitor. M-aș referi la câteva chestiuni unde eu consider că e loc de mai bine. Distribuția pe țări, aici credem că lucrurile pot fi îmbunătățite prin acest uh, advisory hub, un fel de mm, hub consultativ care să țină mai mult cont de specificul fiecărei regiuni. Apoi, platformele de investiții și cooperarea cu băncile uh, care promovează aceste fonduri să fie îmbunătățite și apoi combinarea fondurilor structurale și a EFSI. Apoi ne mulțumește regulamentul care prevede și eligibilitatea și altor sectoare. Apoi noi considerăm că raportul evidențiază și faptul că nu există niciun singur proiect care să fie transfrontalier Uh, ceea ce este până la urmă o slăbiciune în implementare. Apoi avem nevoie de mai multe informații în ceea ce privește adiționalitatea, ceea ce presupune transparență. Și așa cum ați spus, regulamentul existent reprezintă ghidul necesar unei evaluări în baza acestui tablou de punctaj. Și vă asigur că BEI acordă uh, o importanță mare a acestui tablou de punctaj și criteriilor de eligibilitate și adiționalității și vă asigurăm că vă vom oferi mai multe informații și astfel și mai multă certitudine. Și nu în ultimul rând, pe termen lung, cred că o chestiune importantă se referă la dezvoltarea pieții pe partea de reglementări. Și vă reamintesc că planul de investiții pentru Europa se bazează pe trei piloni. EFSI este doar unul dintre ei. Iar Foarte pe scurt, raportorii, câte un minut pentru fiecare, pentru concluzii și doresc să le mulțumesc din nou pentru raportul prezentat, care a fost foarte prețios inclusiv pentru FC2 și e nevoie de o continuitate pentru a putea să ne convingem că punerea în aplicare a FC corespunde obiectivelor. Cine începe? Domnul Bulman. Stimate colegi, stimați colegi, vă mulțumesc. Sunt sigur, Jose Manuel, coraportorul meu, ca și mine, Vom uh, vedea care sunt sugestiile dumneavoastră și în ce măsură putem prelua completări. 28 februarie este termenul limită pentru propunerile dumneavoastră de amendament. Mulțumesc Comisiei, domnul Angel uh, a tras atenția într-o manieră foarte clară, foarte precisă asupra elementelor care și din perspectiva Comisiei merită să fie uh, îmbunătățite și cred că și Parlamentul are o evaluare asemănătoare și vom putea conlucra într-o manieră constructivă pentru găsirea unor soluții. Iar în ce privește observația domnului Molterer, că toți responsabilii de implementare a fondului EFSI sunt dispuși la dialog cu noi, ă, cu siguranță că ă, vor conlucra și în practică pentru îmbunătățirea FC2. Mulțumesc, domnule Bulman. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Cu un an și jumătate în urmă am vorbit despre acest fond și am avut dubii dacă uh, atunci când va fi uh, pus în practică va apărea acest factor de multiplicare. Iată că acum vorbim deja despre o extindere a acestui fond și știm că 100 um, de mii de mici întreprinderi vor beneficia de acest uh, fond dar important este și ca acest fond să funcționeze mai bine și acest lucru este uh, posibil deja în baza regulamentului în funcțiune în clipa de față. Vom face tot ce ne stă în putere pentru ca noul regulament să fie îmbunătățit, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de investiții publice și de investiții private pentru că uh, investițiile publice nu sunt uh, automat investiții perfecte, așa cum investițiile private nu sunt neapărat niște investiții proaste. În uh, țara mea, um, comuna um, și orașul Lisabona a folosit în investiții publice 20 um, de milioane. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestiile viitoare și doresc să mulțumesc eurodeputaților pentru demersurile lor de completare a acestui text. Mulțumesc foarte mult. Deci va fi o uh, demarare promițătoare în ce privește fondul și vom colabora și cu Banca Europeană de Investiții, care își asumă, de fapt, punerea în practică a acestui plan. Încheiem aici dezbaterea privind punerea în aplicare a Fondului de Investiții Strategice și trecem la vot privind capacitatea bugetară și dau cuvântul lui Roberto Gualtieri. Mulțumesc foarte mult și putem trece la vot. După cum știți, supunem la vot acum raportul Böge Perez privind capacitatea bugetară pentru zona euro și eh, vă rog să facem o probă, verificare. S-a deschis votul. Still a couple colleagues to vote. Dacă a votat toată lumea, mulțumesc încă o persoană nu și-a exprimat votul. Mulțumesc, acum putem închide votul. Mulțumesc și începem votul pe marginea acestui raport. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Ar trebui să treceți acum la pagina 16 a listei de vot. 16, deci sărim multe pagini. Amendamentul 264, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 24, compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 33, compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 38. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pagina 44. Amendamentul 729 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 732 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 49 acum, compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 57 și compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și în încheiere, vot cu apel nominal, votul final. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 54 de voturi pentru, 28 împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă raportul. Felicitări raportorilor. Și acum trecem la votul ECON. Vă rog, domnule președinte, putem să spunem ceva? Da. Și înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă spun că există și o, un aviz minoritar din partea grupului ECR, care uh, va fi introdus în procesul verbal. Dar acum îmi face plăcere să dau cuvântul raportorilor, domnul Băge. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Știți cu toții că am lucrat de aproximativ un an pe marginea acestui raport că a fost un exercițiu destul de complicat, care a necesitat multă bunăvoință. A fost nevoie de introducerea multor modele în legătură cu ceea ce trebuie făcut într-o Uniune Europeană care luptă pentru existența sa. Și sigur că trebuie să ne gândim care este calea cea mai potrivită și din acest punct de vedere um, toți factorii politici trebuie să se pronunțe. După un început dificil și după un număr mare de amendamente, am încercat să găsim un format nou pentru a obține și o susținere mai mare și să nu ne pierdem uh, într-un raport de inițiativă în prea multe uh, formule de compromis care au fost discutate în repetate rânduri și cu alte ocazii. Faptul că am reușit să finalizăm acum acest document și știu că mulți nu sunt 100% mulțumiți, dar până la urmă un compromis nu poate să mulțumească pe toată lumea. Oricum, însă, iată, uh, Sper ca joi să reușim, în cadrul a trei rapoarte, să transmitem semnalele politice necesare în legătură cu așteptările noastre ca Parlament European, cu ceea ce dorim să se discute și să se decidă privind perspectivele. Pentru că ceea ce ne separă astăzi s-ar putea să devină conținutul unor, unor legislații viitoare. Deci, ă, ceea ce propunem acum nu va fi bătut în cuie definitiv. Este nevoie și după ă, aceste negocieri dificile să ajungem până la urmă la o concluzie și să înțelegem că este datoria noastră să găsim o cale pentru a demonstra că noi, ca Parlamentele European, suntem dispuși să susținem și să continuăm Uniunea Europeană a cetățenilor și a statelor, să luăm deciziile necesare um, pentru a, care pot să fie susținute și la noi acasă, chiar dacă acest lucru nu este foarte ușor. Și uh, Um, știți că uh, uh, doamna Merkel în 2007, uh, când Germania a avut președinția, a spus că decisivă în Europa este toleranța. Deci trebuie să ne apropiem, să găsim o cale și soluții care să ne uh, unească, chiar dacă există dificultăți. Dar eu sper că și prin acest document astăzi să fi făcut un pas înainte. Mulțumesc și coraportorilor și colegilor din diversele grupuri politice. Sincere mulțumiri pentru această colaborare foarte intensă. Pentru că uh, nu a fost doar un exercițiu intelectual, și uh, sper că uh, dacă vom avea un vot pozitiv joi, să fi făcut un pas esențial în direcția unor soluții și în reprezentarea unei orientări politice pe care să o îmbrățișeze Parlamentul European. Mulțumesc! Pervanș Perez Domnule președinte, Mulțumesc că ne permiteți nouă coraportorilor să ne exprimăm. Rainer Böge a spus deja că ne-am angajat încă acum un an să elaborăm acest raport de inițiativă și activitatea noastră de coraportori a fost infernală pentru a ajunge la un compromis. Dar vreau să îi asigur pe toți colegii că nu a fost așa pentru că uh, noi am ajuns să ne înțelegem reciproc și mulțumesc personalului Reimar Böge pentru modul în care a abordat acest subiect și pentru curajul politic pe care l-a demonstrat în diversele etape. Sper că vom putea continua să avansăm. Deci, uh, deschiderea intelectuală cu care a abordat ansamblul acestei probleme este uh, impresionantă. Deci eh, s-au spus deja multe, dar eu cred că etapa pe care o încheiem acum este deja o etapă semnificativă și eh, încurajează eh, Parlamentul European în acțiunea sa să găsească prin formule de compromis un echilibru care ar putea să permită și altor instituții să înțeleagă ce se întâmplă în Parlamentul European, pentru că Uniunea Europeană, zona euro, au nevoie de o conștientizare a provocărilor care se află în fața noastră și prin intermediul acestui raport de fapt nu încheiem o etapă, ci mai degrabă deschidem uh, o pagină nouă și au existat mulți predecesori care au acționat în acest sens, dar să mă gândesc la raportul celor cinci președinți uh, că, pentru că uh, au pus pe masa de lucru uh, probleme care vor permite probabil Comisiei Europene în momentul în care își va elabora Cartea Albă să se inspire din aceste propuneri și din echilibrul la care am reușit noi să ajungem și mulțumesc, bineînțeles, și tuturor raportorilor din umbră, tuturor colaboratorilor uh, și asistenților noștri care uh, și-au uh, valorificat capacitatea de lucru pentru a conlucra la redactarea acestui document. Mulțumesc foarte mult și încă o dată felicitări raportorilor și cred că a fost și o cooperare excelentă între cele două comisii. Da? Doresc să mulțumesc la rândul meu și să felicit pe cei doi raportori care au demonstrat uh, multă înțelegere și curaj în uh, exprimarea unor opinii, în transmiterea unui mesaj despre ceea ce dorim noi să facem în zona euro și despre perenitatea zonei euro. Pentru că noi am invocat Fondul European de Investiții Strategice pentru a uh, compensa niște un deficit în domeniul investițional. Da, noi trebuie să ne gândim că și zona euro uh, trebuie să beneficieze de investiții și de crearea de noi locuri de muncă. Mulțumesc celor doi raportori și sper ca și plenara, prin votul prevăzut săptămâna aceasta, să aprecieze activitatea raportorilor. So I need to ask you a new test. Facem un nou test pentru votul ECON.